sale și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră în continuare pe acest dosar. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea pe acest punct s-a încheiat. Votul are loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, putem continua acum cu următorul raport al domnului Heinz Karl Becker, Inițiativa pentru Antreprenoriatul Social. 4 minute raportorului. Aveți cuvântul, domnule Becker. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege, prin această investiție Europa dovedește uh, voința sa politică uh, în această situație de criză. Provocă modificările demografice, schimbările pe piața muncii, Um, dar și um, nevoia crescândă de servicii sociale sunt luate în considerare. De asemenea, economia trebuie să fie ecologizată. Deci avem o imagine um, mai largă a sănătății unei societăți care să includă și mediul. Inițiativa uh, europeană pentru antreprenoriatul social a fost uh, elaborată și confirmată într-o, printr-o cooperare foarte constructivă. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului, um, dar și asistentei mele care a lucrat la acest dosar. Au fost depuse mai mult de 280 de amendamente și s-au elaborat aproximativ 30 de amendamente de compromis care ar trebui să și care acestea au adus um, o, o largă majoritate în comisie uh, pentru acest uh, raport. De asemenea, încercăm să creăm un, un nou climat în antreprenoriatul social, un climat de inovație. Mai ales tinerii uh, sunt inter interesați de acest domeniu pentru că se creează noi oportunități de locuri de muncă, există un enorm potențial. Și ce există mai important în ziua de astăzi decât asta? Uh, cu toții dorim ca întreprinderile sociale care există deja să fie consolidate, cooperativele, asociațiile, federațiile, fundațiile sociale și așa mai departe. Dorim cu toate, pe toate acestea să le consolidăm, dar uh, vrem să sprijinim și inițiativele private, ca antreprenor singur sau ca grup sau ca IMM. Uh, vrem ca toate aceste întreprinderi să se poată angaja în, uh, în servicii sociale, în, în acțiuni sociale. Da, raportul nostru spune că antreprenoriatul social face parte din economia, de, din economia uh, socială și ecologică. Însă, în cadrul antreprenoriatului social există o condiție care este cea mai importantă și anume uh, dimensiunea socială, efectele sociale ale antreprenoriatului în, în societate. Fie că este vorba de uh, mame care au grijă de mai mulți copii, fie că este vorba de a ajuta o companie să aibă tehnologii uh, mai ecologice sau că ajutăm un restaurant care angajează tineri șomeri expoziția afacerilor de la Viena, care a avut loc de curând, ne-a arătat mii de exemple în acest sens. Definiția antreprenoriatului social uh, este din programul Uniunii Europene uh, aferent. Antreprenoriatul social uh, ajută și la combaterea crizei, însă avem nevoie de acces mai bun la finanțare, Uh, și uh, fondul uh, creat în acest sens cu o etichetare, cu, cu o informare aferentă va juca un rol important aici. De asemenea, un acces mai bun la achizițiile publice este foarte important. Credem că accesul la finanțare trebuie să fie dat pentru toate programele Uniunii Europene. Vrem să avem um, condiții cadru utilizabile, utile în Uniunea Europeană pentru antreprenoriatul social. Uh, și sper că aceast, acest raport se va bucura de sprijinul, și al, de sprijinul Comisiei. Antreprenoriatul social are un potențial extraordinar de a contribui la soluționarea unor probleme sociale și astfel poate să ne ajute uh, să menținem uh, statutul de reper al Uniunii Europene în domeniul social. Mulțumim! Începem procedura intervențiilor spontane. Urmează domnul Micolașic. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, domnule comisar. Afacerile sociale reprezintă uh, un procent uh, semnificativ uh, al companiilor din Uniunea Europeană, iar numărul de angajați este și el semnificativ. Iar, iar companiile sociale trebuie să, la nivel local trebuie să se oglindească și în nivelul de viabilitate al țării. Aceste afaceri nu pot funcționa doar cu subvenții, fiindcă în momentul în care se pună capăt subvențiilor, înseamnă că afacerile acestea dau faliment. Ar trebui să ne gândim și la posibilitatea unui sprijin financiar care să se întemeieze pe, pe analiza um, profitului investițiilor iar uh, informațiile nu sunt suficiente în ceea ce privește aceste mecanisme de finanțare. Este foarte com- complicat pentru companii să ajungă la aceste informații. Trebuie să existe reguli mai clare și mai simple. Mulțumesc. Doamna McIntyre are cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc foarte mult domnului Becker pentru tot ceea ce a făcut pentru acest raport, pentru cooperarea cu raportorul din umbră de-a lungul întregii activități. Cei care furnizează servicii sociale contribuie mult la dezvoltarea societății, mai ales în serviciile pentru persoanele în vârstă și handicapate. Ei trebuie să reușească să facă profituri și să le reinvestească. Doresc um, ca um, povara administrativă trebuie să scadă pentru întreprinderile sociale, precum și pentru alte IMM-uri. În Regatul Unit am putut vedea pentru prima dată ce um, Uh, pot să facă întreprinderile sociale. De exemplu, o întreprindere socială uh, a angajat persoane cu handicap și a reușit totuși pe piața muncii. Această societate aparține unei organizații europene numite Hermabilis, care face schimb de bune practici uh, și cooperează cu întreprinderi din întreaga Uniune Europeană. Trebuie să-i sprijinim. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. Economia socială are o mare capacitate de rezistență la crize. Este solidă din punctul de vedere al modelelor comerciale. Deci are toate condițiile necesare strategiei 2020. Sprijinarea acestor întreprinderi aduce avantaje economice, dar chiar natura activităților și modurilor de funcționare favorizează crearea unei societăți cu un cadru de activitate mai democratic, mai uh, coerent, mai solidar, care poate să creeze locuri de muncă, să creeze locuri de muncă. Îmbunătățirea contextului juridic și fiscal și apoi uh, uh, o etichetă socială europeană, principiul ofertei celor mai avantajoase din punct de vedere um, economic um, în achizițiile publice pot să favorizeze crearea unei economii de piață ecosociale și foarte inovantă. De aceea îl felicit pe colegul Becker pentru excelenta sa activitate, pentru excelentul raport. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Țică

Vă mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Regner? Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia și în mod special dumneavoastră, domnule Barnier, dați dovadă de un mare angajament în legătură cu întreprinderile sociale. Acest lucru este de unul de salutat. Însă există și o critică pe care doresc să o exprim vis-a-vis -vis de propunerea făcută de Comisie și este vorba de ideea Uh, fundamentală legată de antreprenoriatul uh, social. Acesta, această idee nu ar trebui să fie deschisă sectorului financiar, pentru că nu este vorba de um, profituri până la urmă, ci trebuie ca profiturile să fie uh, reinvestite și fondul european nu este instrumentul potrivit din acest punct de vedere

numai așa vom putea garanta o susținere adecvată pentru întreprinderile sociale care promovează un nivel ridicat al calității locurilor de muncă combat sărăcia și excluderea socială și investesc în educație și formare profesională a cetățenilor europeni. mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul tudjuk hogy az előttünk álló időszakban. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm în ce perioadă ne aflăm în care criza economică își manifestă efectele și credem că în acest context reducerea datoriilor este foarte importantă. În același timp, ne-am preocupat prea puțin cu uh, efectele sociale ale acestei crize. În ultimele luni am văzut că au fost uh, uh, luate anumite măsuri și cetățenii, pe bună dreptate, au sentimentul că nu ne ocupăm suficient de șomajul sporit, de, de sărăcie. Guvernele statelor membre știu foarte bine ce efecte uh, Uh, se pot manifesta dacă uităm această dimensiune socială. Consider că a venit timpul ca și la nivel politic să nu uităm de aspectele sociale. Ar trebui să depunem eforturi împreună atât Parlamentul cât și Consiliul uh, cât și Comisia. Nu ne putem permite ca statele europene să uh, sacrifice, să sacrifice sistemele sociale. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului comisar Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Aș vrea să mulțumesc domnului Becker și pentru celor care au intervenit în această dezbatere pe o temă care o consider extrem de importantă și la care am lucrat foarte mult de mai multe luni de zile. Împreună cu colegul meu, domnul Tajani, am încercat să fixăm această foaie de parcurs pentru antreprenoriatul social. Știm că avem nevoie aici uh, de aceste companii cu diversitatea statutelor lor în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru că ele reprezintă câteva puncte din PIB-ul național și creează multe locuri de muncă cu o capacitate de inovare extrem de mare și cu un angajament de investiții deosebit. Așa că raportul dumneavoastră este important pentru că consolidează această abordare pe care am început-o deja pe uh, mai multe domenii cu diverse inițiative. Vom continua cu același angajament și cu aceeași tenacitate și pe viitor. În primul rând, în legătură cu chestiunea finanțării, vom face progrese pentru că dumneavoastră ați propus în octombrie 2011 ca companiile sociale să facă economii solidare și să fie o prioritate pentru investiții pentru următoarele fonduri structurale pe perioada 2014-2020. Aceasta este, după cum știți, o propunere a Comisiei care trebuie să fie adoptată de către Consiliu și Parlament. De altfel, salut faptul că integrarea companiilor sociale cu uh, programe de schimbare și inovare socială a primit deja un acord uh, extrem de vast și a fost adoptată pe 6 octombrie anul acesta. În decembrie am uh, finalizat uh, pachetul cu ajutoarele de stat pentru servicii de interes general cu măsuri favorabile companiilor de interes social atunci când acestea furnizează servicii sociale. Referitor la întrebarea uh, referitoare la finanțarea privată, domnul Becker susține proiectul de regulament asupra fondurilor de antreprenoriat social care a fost propus de comisie pe 7 decembrie anul trecut. E vorba aici de economii private și dacă am propus un nou instrument în acest sens, nu este pentru a utiliza fondurile publice, ci tocmai pentru că atunci când este nevoie și există aceste cazuri de investitori privați care doresc să investească într-un domeniu sau în anumite companii de tip uh, startup care au această vocație socială și solidară și pentru a exista o facilitate care să colecteze aceste economii și să le orienteze spre o economie solidară. Deci nu există nicio contradicție aici cu alte inițiative care există și care mobilizează uh, fondurile publice. Sper ca pentru a ajunge la acest fond de antreprenoriat social să ajungem la un acord și să includem aici și subiecte uh, care să includă, de exemplu, paradisurile fiscale. Să sperăm să ajungem la o soluție la Consiliu și la Parlament uh, în care să dăm dovadă de compromis, un compromis dinamic însă. Referitor acum la încadrarea juridică, dincolo de problema financiară, știu că Parlamentul dorește să aibă un statut de asociere europeană și eu îmi doresc acest lucru, dar aș vrea să vă reamintesc aici că ar trebui să fim uh, prudenți, pentru că în propunerea procedentă din 91 a Comisiei, această propunere a fost blocată la, Comisie, la Consiliu și după aceea a fost retrasă. Un, o altă temă care m-a interesat foarte mult era statutul Fundației Europene, o propunere din 8 februarie 2012 și aceasta a fost făcută tocmai pentru a face progrese în acest domeniu și sper să o facem pe viitor. M-am întâlnit recent cu mari actori implicați în această fundație europeană și care susțin inițiativa noastră. Aș evoca aici lucrările în legătură cu modernizarea Uh, directivelor asupra achizițiilor publice și aici într-un cadru de reglementare care să poată contribui la stimularea antreprenoriatului social dacă regulile existente facilitează calificarea regulilor pentru achiziții publice, pentru inovație și pentru protecția mediului. După cum știți, Există și uh, propuneri care sunt acum pe drumul ce bun și sper că în următoarele săptămâni să ajungem la un acord pentru un cadru nou, mai simplu și mai competent pentru acest domeniu. Mai avem, într-adevăr, multe de făcut. Inițiativele nu reprezintă tot ce ne dorim noi. Împreună cu domnul Tajani dorim ca în acest single Market Act 2, cele două propuneri cheie pe care le vom prezenta, să reprezinte o adevărată pârghie pentru protecția consumatorilor, pentru inovare și pentru coeziune socială. Și în cadrul acestui uh, Single Market Act 2 uh, am dorit să includem instrumente inovatoare care să stimuleze antreprenoriatul social și în continuare realizăm o monitorizare a ceea ce sunt aceste companii sociale în toată diversitatea lor în cele 27 de state membre ale Uniunii. Și e vorba aici de impactul unei Europe sociale și avem mijloacele de a um, utiliza investitorii pentru a finanța astfel de domenii, așa cum arăta și domnul Becker. Dincolo de cadrul de reglementare și de facilitarea Uh, financiară, va trebui să întărim vizibilitatea și schimbul de bune practici între companiile sociale în Europa, așa cum a cerut și dumneavoastră. E nevoie de studii, de programe universitare de tip Erasmus, de formare și de cursuri europene. În acest domeniu nu suntem singuri și avem nevoie atât la Bruxelles cât și la Strasburg de o adevărată platformă de schimburi și am început deja cu o mare conferință în noiembrie 2011. Unii dintre dumneavoastră ați contribuit și dumneavoastră la această conferință și în iunie anul trecut am avut o întâlnire cu un grup de experți. Dumneavoastră ne-ați însoțit pentru pregătirea textului în legătură cu antreprenoriatul social și în, la începutul anului 2014 vom organiza un nou eveniment important pentru antreprenoriatul social. Deci, iată, acesta va fi bilanțul ultimilor 5 ani de lucru la acest dosar și sper ca toți dintre dumneavoastră care sunteți interesați să participați la acest eveniment la începutul lui 2014. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, comisario Barnier. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Dezbaterea se încheie, votul va avea loc mâine la orele 12.